please. Stimați colegi, vă rog să luați loc. Avem plăcerea ca alături de noi să fie astăzi domnul comisar uh, Moscovici. Îmi face mare plăcere să-l salut uh, la, comi- la Comisia IMCO în această după-amiază pe comisarul Pierre Moscovici, comisarul care se ocupă de afacerile economice și financiare și de impozitare, de fiscalitate și de vamă. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, pentru că ați vorbit franceză, voi continua și eu în franceză, ceea ce se poate face în Parlamentul European. În primul rând, îmi face mare plăcere că sunt alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru invitație. Comisia, ca și Parlamentul, se apropie de sfârșitul mandatului. Sunt cinci ani de când am preluat această funcție de comisar european, care și acum mă ocup, printre altele, și de vamă și cred că trebuie să facem un bilanț în acest domeniu. Anul trecut am uh, uh, sărbătorit 50 de ani de la Uniunea Vamală și mă bucur că evenimentul acesta a dat vizibilitate persoanelor de la vamă Conform Eurobarometrului în 2018, persoanele știu că se plătesc doar o singură dată taxe vamale la intrarea pe teritoriul european, mai mult decât uh, acum trei ani, și toată lumea înțelege care sunt beneficiile Uniunii Vamale. Vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru susținere de-a lungul mandatului, pentru că am reușit să modernizăm sistemul vamal. Cele două instituții au conlucrat una cu alta și împreună cu administrațiile naționale. Sunt foarte mândru de realizările din acești ultimi patru ani pentru întărirea sistemului VAMAL. În primul rând mă gândesc la intrarea în vigoare a codului VAMAL în 2016, care este o revoluție în materie VAMALă, este probabil cea mai bună, cea mai frumoasă victorie colectivă. E un cadru legislativ care permite automatizarea procedurilor vamale, a eliminat hârtia din tranzacțiile vamale pentru a asigura integrarea sistemelor electronice între statele membre. Știu că e un punct extrem de important pentru Comisia dumneavoastră. Sigur, ideea era să facilităm comerțul dintre statele noastre, iar codul ne-a permis să accelerăm controlele vamale în beneficiu tuturor și să construim o uniune vamală datorită administrațiilor care funcționează împreună. Comisia uh, a făcut un, un raport în Parlament privind intrarea în vigoare a codului și uh, se vede că nu sunt probleme majore în ce privește aplicarea codului la doi ani după intrarea în, în vigoare. Operatorii economici au avut o atitudine favorabilă față de simplificările introduse care deja dau roade. În 2018, Comisia s-a ocupat de buna funcționare a Uniunii Vamale. Avem trei obiective, să uh, întărim lupta împotriva fraudei, să adaptăm Vama la era digitală și să protejăm Uniunea Europeană și cetățenii. Prima prioritate a acțiunilor mele a fost lupta împotriva fraudei care e o sarcină istorică, bineînțeles, a vămii, colectarea taxelor, uh, a accizelor, uh, a taxelor vamale. Este o misiune istorică a vamei. Era o miză majoră pentru că trebuie să garantăm un nivel de resurse proprii pentru um, misiunile noastre. În 2017 uh, s-au făcut, s-a văzut o creștere constantă a cifrelor față de anii anteriori. Parlamentul și Curtea de Conturi Europene ne aduc aminte în permanență că putem să facem mai, lucrurile mai bine, punând în aplicare codul VAMAL, VAMAL mult mai bine. De aceea am adoptat mai multe măsuri în ce privește controlul pentru a întări gestionarea riscurilor adică cum să facem efectiv să adaptăm reacția față de practicile infracționale care știm că sunt din ce în ce mai complicate, cum ar fi comerțul de explozibile, comerțul de droguri sau traficul ilicit de orice fel din iunie 2019 vor fi criterii care să identifice clar aceste tranzacții. A doua prioritate uh, controlul electronic și uh, sunteți foarte activi din acest uh, domeniu. Digitalizarea domeniului vamelor, vămilor este un aspect esențial pentru că, tocmai datorită acestor sisteme informatice, datorită faptului că ele sunt utilizate colectiv, garantăm protecția cetățenilor europeni și asigurăm colectarea resurselor proprii, obiectiv care este urmărit de codul VAMAL al Uniunii, și e pus în aplicare așa cum trebuie. Proiectul de sistem uh, vamal de control al importurilor și exporturilor este bazat pe sistemul informatic pentru că există aici unelte foarte eficace pentru a identifica riscurile la frontierele externe ale Uniunii informatizarea vămilor este un element esențial pentru întreprinderi. Și 49 la, 89% ă, dintre ele își prezintă de acum declarația vamală în, ă, în mediul electronic, deci revoluția tehnologică este mai mult decât ă, în plin mers dar mai avem uh, o serie întreagă de lucruri de făcut pentru că vorbim de 27 de sisteme diferite care trebuie să funcționeze împreună. Mai avem încă multe lucruri de făcut din acest sens. E nevoie de uh, aplicarea lor la nivel esențial, la nivel uh, unanim și sunt conștient că eforturile trebuie să fie urmărite îndeaproape. aproape mă felicit pentru acordul provizoriu la care am ajuns în timpul trilogului privind uh, modificarea articolului 212 din Codul Vamal pentru a putea desfășura toate sistemele necesare și mulțumesc Parlamentului European în ciuda nerăbdării legitime pe care o avem cu toții. Al treilea pilon al acțiunilor mele, care e legat de cele precedente, a fost și este protecția cetățenilor europeni. E vorba de două propuneri legislative înscrise în cadrul planului de acțiune către împotriva finanțării terorismului sunt două succese majore ale anului trecut. În primul, regulamentul privind controlul banilor lichizi și apoi controlul importurilor de bunuri culturale care vor contribui la oprirea finanțării terorismului. Vreau să mulțumesc europarlamentarilor pentru atitudinea pozitivă și constructivă în timpul negocierilor. În timpul acestui mandat, Comisia am făcut propuneri pentru vama de mâine. Am propus două noi programe în propunerea de buget pentru perioada 2020-2027. Programul este în, în ultima fază de negociere. Primul program este programul VAMA. E vorba de 900 de milioane de euro pentru desfășurarea sistemelor informatice legate de codul VAMAL și a doua este o, un program nou pentru că este un instrument de control al vamelor care finanțează cumpărarea, menținerea și uh, întreținerea unor documente. E vorba de 3 miliarde de euro. După cum vedeți, în arbitrajul bugetar care se face la ora actuală, Comisia Vreau să-i mulțumesc comisarului Oettinger, cu care discuția a fost destul de ușoară, pentru că e fel de ministru al bugetului. Comisia a ales să dea vămilor mijloacele pentru a se extinde, pentru că e nevoie de aceste mijloace și mă bazez pe Parlament și pe comisia dumneavoastră ca să susțină acest program în această ultimă linie dreaptă a negocierilor. E pentru că e pe măsura ambițiilor uh, vămilor și nu avem cu toții aceeași viziune. Cum spuneam, mandatele noastre se apropie de sfârșit, dar mai avem încă câteva obstacole. Doamna președinte, mă gândesc la Brexit și îmi permiteți să spun câteva cuvinte. Nu știu, eu, de fapt nu știe nimeni care va fi scenariul care ne va duce la final. Uh, dar Brexitul, în orice caz, va fi o provocare de mare importanță, cu un impact determinant. Comisia susține un acord uh, care să permită ieșirea Regatului Unit ordonată. Nu? Dar trebuie să constatăm că e o dezordine parlamentară în Regatul Unit, ceea ce ne obligă să fim prudenți. Ar fi responsabil să gândim altfel. E clar că uh, scenariul unei ieșiri fără acord uh, nu este poate cel mai probabil, dar câștigă în ce privește gradul de probabilitate. Uh, pentru că știm ce s-a întâmplat în ianuarie, doamna May este acum la Bruxelles, discută cu Comisia și în colaborare cu administrațiile tuturor statelor membre trebuie să ne pregătim să garantăm protecția intereselor cetățenilor europeni, pentru că este nu obligația noastră pe care Comisia și-o asumă. Ne ocupăm de acest subiect de mai bine de un an, cooperăm cu operatori economici, cu administrațiile din statele membre și cu toată lumea. Asta înseamnă că, de fapt, Comisia a lansat un plan de comunicare pentru a sensibiliza întreprinderile și IMM-urile Multe IMM-uri sunt care erau obișnuite să funcționeze Uniunea Vamală și piața interioară, piața internă sunt acum oarecum, eu știu, descoperite. Se vor pro, propune și se vor publica cât de curând liniile directoare privind Uniunea Vamală în continuare și funcționarea vămilor, ca să nu ni se reproșeze că n-am făcut acest lucru uh, dacă Brexit-ul fără acord urmează să aibă loc. Puteți conta pe mine pentru că vom face acest lucru în săptămânile viitoare. Este o parte a acțiunilor mele care ține de, ce, de celelalte părți ale activității mele și ideea de fiscalitate va deveni poate prima preocupare. Vom, ne vom organiza în acest sens. Însă vreau să subliniez uh, că responsabilitatea punerii în aplicare a codului VAMAL este a statelor membre. Sunt uh, o mulțime, mii de vameși care lucrează în Europa, așa încât fac apel la toate statele membre să facă eforturi ca să, fie, să se convingă că și după Brexit codul VAMAL este pus în aplicare și că în această ipoteză Regatul Unit va deveni un stat terț vor fi și alte provocări după Brexit. E vorba de provocarea tehnologică, de digitalizarea dincolo de cea făcută de întreprinderile comerciale. Vorbim despre comerțul electronic în ultimul timp, care s-a transformat de la site-uri web care promovează o marcă la platforme cu Amazon sau Alibaba și vămile nu pot să rămână inerte față de aceste evoluții. Am propus o nouă regulă de TVA pentru comerțul electronic care a fost adoptată la sfârșitul 2017 în unanimitate pentru a preveni frauda și pentru a uniformiza regula jocului între oper operatorul european și Uniunea Europeană. E o transformare radicală care oferă posibilități noi s-a organizat în Malta un atelier privind blockchain în serviciu, serviciilor vamale uh, pentru, uh, eu știu, analiza datelor și așa mai departe. Comisia în 2018 a făcut un exercițiu de gândire privind perspectivele pe termen lung ale activității vamale. Aș vrea să invit vămile și uh, factorii politici la nivel național și european să aibă o viziune comună privind modul în care funcționează și trebuie să evolueze sistemul vamal european. Tehnologii noi, modificarea, schimbarea climei, imigrația fac parte din provocările care ne pot lua pe nepregătite. Vama are un rol de jucat în gestiunea acestor transformări. Doamnelor și domnilor deputați, cred că putem să fim mândri de ce am reușit să în ceea ce privește modernizarea regulilor uh, vamale. E, mm, se apropie de noi alegerile europene. Vă încurajez să mergeți în continuare pe linia aceasta. Dacă ne gândim la ieșirea Regatului Unit fără acord, trebuie să ne ocupăm și de acest lucru și apoi negocierea bugetului pentru perioada 2020-2027 ca să garantăm că VAMA are uh, resursele necesare pentru provocările cu care se va confrunta. Și încă o dată spun acest lucru, propunerile comisiei sunt bune, însă au nevoie ca întotdeauna de susținere în momentul în care Consiliul se va pronunța toate aceste subiecte. Pentru toate aceste subiecte sper să mă bazez pe susținerea Parlamentului European ca în ultimii patru ani. Iar dumneavoastră puteți conta pe respectul Comisiei Europene numai printr-o colaborare intensă și regulată putem avea o activitate eficientă într-un șantier necunoscut, dar esențial al modernizării Uniunii Vamale. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. Uh, comisar Moscovici, de ce cadre aussi complet et détaillé. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Moscovici, pentru această prezentare atât de cuprinzătoare Acum aș dori să dau cuvântul colegilor mei. Pentru început, coordonatorii. Pentru PP, Andreas Schwab. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. În primul și în primul rând, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în comisia noastră ca să ne spuneți câteva lucruri despre problemele cu care ne confruntăm în domeniul vămilor europene. Eu am început să lucrez în această comisie în 2004 și vreau să, să vă spun că An după an am constatat că, din nefericire, progresul în domeniul reformei vămilor nu s-a realizat așa cum am fi dorit-o. Și vămile sunt, la urmă, foarte importante pentru buget și pentru apărarea producției din Europa. Cred că munca realizată de către colegi este foarte importantă. Noi am încercat să facem în așa fel încât statele membre să investească mai mult într-o protecție comună a vămilor și să investească mai mult în sisteme informatice. Sisteme informatice capabile să reacționeze rapid. Desigur, e clar că interacțiunea nu este prea simplă, pentru că statele membre vor să se asigure că uh, nu doar problemele și chestiunile vamale sunt avute în vedere, și alte chestiuni care țin de fiscalitate, pentru că până la urmă trebuie oarecum integrate la nivel european și anumite instrumente fiscale. Iar statele membre au dorințe speciale uneori, dar nu pot amâna acest proiect european. Apoi, uh, raportul Curții de Conturi nu a fost uh, unul pozitiv și, și tematica vămilor uh, nu a fost până acum privită ca o prioritate, pe nedrept, aș spune eu. Și de aceea v-aș întreba acum dacă ați făcut vreodată la nivelul Comisiei analize în ceea ce privește un posibil scenariu de hard Brexit și cum s-ar uh, reflecta acest lucru asupra taxelor vamale, pentru că dacă britanicii ar pleca fără acord, s-ar ajunge la controle între Franța, Olanda și mm, așa mai departe, Belgia, cu Marea Britanie. Și vă întreb dacă ați făcut o evaluare în acest sens. Mulțumesc, Andreas. Din partea socialdemocraților, acum Nicola Danti. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi pe o temă care nu e nici de cum mai puțin importantă decât alte materii și cu semnificație pentru Uniunea Europeană și mai ales pentru piața unică Vămile sunt uh, cele care permit uh, pieței noastre interne să se protejeze de invazia de produse de pe alte piețe. Aș dori să revin acum și să comentez după ceva timp faptul că în ceea ce privește directiva cu privire la încălcarea uh, Uh, prevederilor uh, vamale, ne-am cam blocat la nivelul Consiliului cu discuțiile și eu consider că sancțiunile trebuie aplicate mai uniform. Deci trebuie să existe și un sistem mai uniform de controle. Și fiecare dintre noi a avut oarecum de-a face și cu această temă a vămilor. Eu, în calitate de raportor cu privire la supravegherea piețelor, care s-a încheiat acum 15 zile sub uh, președinția română, uh, Însă am constatat că între statele membre există o reticență în a promova un sistem vamal cu sancțiuni armonizate. Este o temă importantă la care trebuie să lucrăm. Sigur că Comisia își face treaba, dar aici e nevoie de o abordare politică mai puternică și de o tragere la răspundere până la urmă a statelor membre. Nu putem să continuăm să avem un sistem vamal în care în anumite porturi se fac controle complet diferite și pe alocuri lipsesc cu desăvârșire. Acest lucru nu se potrivește cu cerințele pieței interne care privesc și protecția economiei și a locurilor de muncă. E o temă unde trebuie să continuăm să lucrăm pentru a evita aceste disparități excesive care există în momentul de față în, uh, la nivelul controlelor și sancțiunilor. Ați vorbit de resurse. care mm, provin din taxele vamale. Am constatat că acum câțiva ani, conform unei, unui raport a Curții de Conturi, Regatul Unit a a avut o evaziune de 2,7 miliarde de euro, taxe vamale neîncasate pe anumite produse textile, încălțăminte și așa mai departe, ca provenite din China. Deci, practic, aceste sume au fost uh, sustrase bugetului european. Este o chestiune care figurează în raportul Curții de Conturi în 2017. Și acum și în contextul Brexit, vă întreb dacă considerați că suntem pregătiți să uh, înfruntăm și acest scenariu pe care nimeni nu și-l dorește, evident, și deci anume un Brexit fără acord și anume dacă vămile europene sunt pregătite să facă față unei astfel de situații, pentru că zilele trec și, din păcate, nu ne vin vești bune de peste canalul Mânecii. Mulțumesc, domnule Danti. Ah, Acum, stimați colegi, am să deschid dezbaterea. Începe, începe doamna Grapini. Mersi beaucoup. Mulțumesc, domnule comisar. Ehm, mi-a plăcut ehm, faptul că dumneavoastră susțineți foarte mult uh, programele legate de vamă, pentru că am mai spus o de foarte multe ori uh, modul în care va funcționa piața internă depinde foarte mult de controlul la vamă de controlul care se face și și de procedurile, dacă procedurile de control sunt unitare. Sigur, vămile trebuie să informatizate. Mi s-a părut un pic optimist că ați spus că funcționează codul VAMAL din 2016 Uh, nu, nu, nu cred că și-a adus eficiența încă, pentru că, așa cum și dumneavoastră ați spus, nu există o informatizare 100% a vămilor și atunci, dacă o singură vamă sau două nu funcționează, evident că produsele intră în piață și cu libera circulație în piața internă pot să vicieze întreaga piață internă. Eu sunt raportor pe vama așa cum dumneavoastră l-ați specificat aici, spuneți că ați propus în buget o sumă de bani. Întrebarea pe care vreau să vă pun, pentru că este deja programat trialogul în 7 uh, martie, este de ce Comisia nu a acceptat propunerea Parlamentului, pentru că noi am votat acest uh, regulament VAMA în Parlament, uh, cu o majoritate largă și am ajuns la un consens cu raportorii din umbră de ce comisia se opune să avem o precizare în acest regulament de siguranța bugetului pe care îl alocăm pentru că dacă se întâmplă brexit dacă se întâmplă nu știu ce alte lucruri neprevăzute uh, nu mai avem siguranța că bugetul rămâne și atunci nu se va realiza nici în două mii douăzeci și trei să lucrăm uh, într-un sistem informatizat, uniform, cu, pro cu proceduri uniforme. Sigur, responsabilitatea este a statelor membre, așa ați, după cum ați spus, însă uh, mie mi se pare că dacă și aici aș vrea să mă ajutați poate că reușiți să convingeți dumneavoastră comisia până în șapte martie uh, să accepte uh, amendamentele și, pro, uh, și propunerile noastre care au rezultat în urma unor compromisuri în urma unor dialoguri foarte mari între grupurile politice de aici din parlament și să avem un program vama care să aducă într adevăr și siguranța pieței despre care dumneavoastră vorbeați și protecția consumatorului și și, de ce nu, chiar și uh, oprirea um, uh, finanțărilor uh, actelor de terorism, pentru că, sigur, dacă există un control, e foarte bine să. Așadar, aș dori să nu existe o tăiere a bugetului de la programul VAMA. Sigur, sunt și celelalte uh, rapoarte mm, uh, ale colegilor, care probabil vor ajunge și ele la trialog, însă uh, eu pun accent pe două lucruri, informatizare, dar și proceduri comunitare. Aici am iarăși o, o reținere a Comisiei. Ni se cere să scoatem cuvântul unitar, adică să, nu a, să avem proceduri de control. Dar de ce deranjează că spunem proceduri unitare? Pentru că dacă un stat membru controlează vama într-un fel, produsele în vamă într-un fel și alt stat membru în alt fel, atunci, pe de o parte, nu mai există o intrare a produselor după o regulă comună și există și o, eu știu, o, o posibilitate de concurență neloială între statele membre care fac, ă, prin care se, fac, se face accesul produselor în piața internă. Deci două lucruri asta aș dori, ca să avem, ă, pe lângă informatizare, ă, norme comune de control unitar la toate vămile. Mulțumesc! Uh, Acum vom continua dezbaterea. Urmează domnul Tarabela. Monsieur comisar. Domnule comisar, eu am să mă concentrez pe Brexit. În 2004 am început ce să lucrez și deja de mulți ani am înțeles cam pe unde, de unde vin britanicii, pe unde bat și care este intenția lor și Domnul Barnier a negociat în mod maximal tot ce s-a putut. Apoi, din punctul de vedere al britanicilor, cum stau lucrurile? Există acest acord, poate că nu este chiar ce și-au dorit cetățenii, dar, în mod clar, ei nu știu ce își doresc, ei ezită. Deci dau, ne dau această impresie de dezorganizare. Eu am impresia că nu va fi neapărat un Brexit. Uh, Cred că este mai, mai degrabă o strategie, o stratagemă, în așa fel încât să se creeze un oarecare haos și la, în ultimul moment să se ajungă la o soluție. Cu puțin înainte de 29 martie, Consiliul ar putea să-i ofere anumite uh, flexibilități regatului, nu neapărat să facă un al doilea referendum, ci să facă un referendum prin care se întrebe următoarele. Ori rămânem, ori, ori acceptăm dealul, acordul ajun, la care s-a ajuns înainte. Nu știu ce ar alege populiștii între a rămâne și acordul negociat deja. Doamna May poate că va spune că gata cu joaca, trebuie să ne hotărâm odată. E nevoie să existe această dezbatere, dar răstimpul care ne-a mai rămas este extrem de scurt. Ce comentarii aveți pe această temă, domnule comisar? Mulțumesc, domnule Tarabella. Acum urmează domnul Morten Lockegaard. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că ați venit să ne vorbiți. Eu am o întrebare legată de impozitarea digitală. Înțeleg nevoia să avem o strategie comună pe această temă. Țara dumneavoastră a început uh, să lucreze pe această temă. Dar, bineînțeles, cea mai bună soluție ar fi să avem o colaborare transfrontalieră pe acest dosar. Propunerea Comisiei a cauzat anumite reacții de scepticism din partea statelor membre. Se pare că există această impresie, cum că va fi dificil de pus în aplicare, uh, vor fi dificile de pus în aplicare aceste măsuri și vor duce la o competiție cu SUA. Danemarca, țara pe care o reprezint eu aici, are via chiar de pierdut de pe urma acestei propuneri din partea Comisiei. Toate acestea fiind spuse, eu vă întreb, cum putem merge mai departe, cum putem înregistra progrese să ne asigurăm că Uniunea Europeană și statele membre nu au de pierdut în ceea ce privește impozitarea digitală. Mulțumesc, Morten. Acum aș dori să-i dau cuvântul lui Filip Juvin. Stimate domnule comisar, eu nu am întrebări în mod excepțional pentru dumneavoastră, am două comentarii însă. În primul rând, de la începutul acestui mandat, care acum se apropie de sfârșit, am uh, avut um, oportunitatea de a lucra și pe codul VAMAL, am văzut ce prezentări ne-ați ținut, am văzut că um, s-au prezentat anumite critici, dar aș dori să le aduc aminte colegilor de unde am pornit acum 5 ani și să nu, țin, nu uităm uh, faptul că am progresat foarte mult acum 5 ani și pentru acest lucru vă mulțumesc, domnule comisar. Al doilea comentariu se adresează mai degrabă Parlamentului. Înțeleg criticile care pot fi aduse comisii în ceea ce privește faptul că nu mergem suficient de departe. Dar, stimați colegi, colegi vreau să vă, aduc, să vă atrag atenția asupra faptului că dacă statele membre ar aplica deja așa cum trebuie regulile care există deja, uh, pe care l am agreat deja, atunci situația fără îndoială ar fi mai bună. Acum e vorba mai degrabă de punerea în aplicare propriu-zisă de cei care sunt uh, responsabili cu uh, codul VAMAL la intrarea în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Filip. Urmează doamna Rozier. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Și eu m-am ocupat de actele acestea delegate alături de domnul Juvin Chestiunile vamale sunt extrem de pertinente acum și ne-am ocupat foarte mult de ele în timpul mandatului. Nicola a pus deja această întrebare. Armonizarea definiției infracțiunilor și sancțiunilor reprezintă o problematică complexă. Există oarecare utilitate pentru această armonizare. Consecințele nerespectării regulilor însă sunt uh, diferite de la un loc la altul și de aceea spațiul vamal este imperfect. Dumneavoastră aveți uh, vești noi de la Consiliu în ceea ce privește posibile lucruri pe care le-am putea face ca să îmbunătățim această situație. Altă chestiune relevantă pentru VAM, e o chestiune recentă, se referă la textele analizate, deci textele recente cu privire la termenele de punere în aplicare. Toate aceste dificultăți, bineînțeles, nu sunt neapărat din vina Comisiei și statele membre au care responsabilitate aici. În cele din urmă, am reușit să rezolvăm ceva cu aceste termene de punere în aplicare. Eu am fost raportoare pe noua guvernanță a vămilor și există anumite cereri extrem de explicite, foarte ferme din partea Parlamentului, Noi nu ne dorim opacitate aici. Nu dorim să fie la fel de mult uh, lipsă de transparență ca până în prezent. Bineînțeles, nu putem să acuzăm doar comisia, sunt și alte părți responsabile aici, dar comisia, la urma urmei, este garantul bunei funcționări și bunei punere în aplicare a acestor texte legislative. Comisia trebuie să ne ofere toate elementele necesare în așa fel încât să ne asigure că munca pe viitorul program privind vămile va decurge așa cum trebuie, în mod eficient, mai ales în ceea ce privește dematerializarea. Apoi, în ceea ce privește Brexitul, nu am să intru în uh, speculații, în ipoteze care țin de științifico-fantastic sau nu. Creativitatea și neprevăzutul sunt foarte abundente în acest dosar, dar cel mai tangibil lucru pe care îl avem deja pe masă de negociere este acordul de ieșire care a fost negociat deja. Uh, dar totuși am câteva întrebări aici. Insistați pe faptul că statele membre garantează controlul bun la frontierele externe ale Uniunii Vamale. Eu am impresia că aici ar putea să fie un pic diferită situația. Să nu mai fie vorba de frontiera între două state, ci o nouă frontieră în interiorul unui stat. Pentru că ar fi vorba de uh, Uh, acea barieră între Irlanda de Nord și restul Marii Britanii, bariera din Marea Irlandei. Cum ar putea funcționa un astfel de control vamal în interiorul unui, st- unui stat și cum s-ar cum vedeți dumneavoastră chestiunile care țin de combaterea fraudei și așa mai departe, cum se verifică uh, buna respectare a regulilor cum ar putea fi operat în cele în urmă un astfel de control vamal într-o situație atât de specifică în interiorul unui stat? Nu în ultimul rând, aș dori să spun câteva lucruri despre posibilitatea de a adapta taxele indirecte. Aici mă refer mai ales la accize. E vorba de comerțul intraeuropean, în așa fel încât uh, să evităm procedurile lungi la vamă. Produsele trebuie să poată fi exportate cât mai repede din țara lor de origine. În regiunea mea de origine este o problemă importantă. În multe zone din sud avem foarte multă viticultură și uh, viticultorii doresc să exporte cât mai repede, să ajungă produsul, vinul cât mai repede la clienți. Dar procedurile actuale sunt extrem de greoaie. Oare, odată cu comerțul electronic și cu diversele progrese tehnice actuale, putem uh, îmbunătăți cumva situația? Putem face ceva asemănător cu ce am făcut cu TVA-ul, dar să se aplice la accize? Garantând, bineînțeles, în același timp, bunul control al tuturor um, chestiunilor și respectarea regulilor. Mulțumesc, Virginie! For me, S-a spus deja foarte multe de către colegi, însă pentru mine esența este că am asistat la o creștere enormă a produselor din state terțe, în special prin comerțul electronic și um, unele state par a fi incapabile să reacționeze. Și acest lucru um, creează preocupări uh, în sensul că firmele noastre europene s-ar putea să trebuiască să se lupte cu o concurență neloială. Înțeleg că Comisia face tot posibilul pentru modernizarea și digitalizarea până la urmă a intrărilor, chiar dacă ține de responsabilitatea statelor membre. Dar raportul Curții de Conturi e șocant în ceea ce privește pierderile la adresa bugetului și nu vreau să vin doar cu exemplul Regatului Unit, dar pentru că sunt mult mai multe alte exemple, dar cred că trebuie să avem mai multă substanță în reacția noastră. Vreau să vă întreb în speță în ceea ce vrește procedura de încălcare a tratatelor în curs deschisă împotriva Regatului Unit. Și încă o dată, mai există și alte cazuri. Însă întrebarea este ce putem face pentru ca lucrurile să funcționeze armonizat și să convine și statele membre să facă acest lucru. Aștept cu mare interes răspunsurile. La președinte. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Nicola Danti a început prin a spune că nu e subiectul cel mai puțin important din portofoliul meu. Nu sunt de acord. Nu este cel care mi-a luat cel mai mult timp. Pentru că e adevărat că ținând cont de criza din Grecia, propunerile fiscale, lupta împotriva fraudei. Uh, mi le numer chiar atât de prost, dar nu este cel mai puțin important iar în uh, perioadele anterioare ale vieții mele nu eram deputat în Franța la o regiune de uh, graniță cu Elveția. Am uh, mult respect și mult uh, admirație pentru Vamă și pentru Vameș și întotdeauna am încercat să merg uh, în teren, să le aduc un omagiu, pentru că e o profesie care trebuie apreciată. Pentru că uh, atât, îi protejează atât pe cetățeni, servește la securitatea cetățenilor și la securitate pur și simplu. Deci o parte din portofoliul meu pe care am luat-o cu, foarte în serios. Sigur, cu toate limitele unei acțiuni publice complexe într-un sistem în care trebuie să punem împreună activitatea Comisiei și a statelor membre. Sigur, Poate lipsește ceva, am notat ce a spus domnul Schwab, dar vreau să vă asigur pe toți că Parlamentul European a jucat un rol foarte important. Este ultima noastră întâlnire în acest mandat pentru acest exercițiu și am uh, apreciat rolul dumneavoastră din punct de vedere tehnic, uh, un rol de expert, nu? care ne-a împins întotdeauna să facem mai mult și mai bine pentru că mai mult decât face o administrație în mod obișnuit. Voi pleca de la aceste cuvinte generoase pentru că eu cred că ele sunt importante. Sigur, s-au făcut progrese enorme cu adoptarea codului VAMAL în ultimii ani. Am început punerea în aplicare, aducerea la același nivel, am trecut de niște provocări tehnice, totuși cred că mergem în direcția bună. Apoi vreau să răspund la întrebările care mi-au fost puse și începând cu raportul Curții de Conturi. Comisia a făcut toate eforturile ca să fie transparentă în acest proces. Întotdeauna facem acest lucru și de obicei uh, am uh, actualizat și am publicat asemenea rapoarte, informații tehnice, planificările pentru uh, toate aceste elemente electronice și discuțiile cu operatorii economici. În plus, Comisia anul trecut a plopat la cererea Parlamentului un raport cuprinzător privind starea de fapt a implementării UCC și, de asemenea, am anunțat ce am anunțat de ce e nevoie de timp suplimentar pentru a uh, finaliza anumite sisteme electronice. Și am venit aici și v-am spus de ce se întâmpla așa chiar înainte de raportul uh, Comisiei Europene. Și raportul privind uh, faza următoare are o anexă privind uh, evoluția programului de muncă UCC, care e un program de progrese privind partea de IT, partea de informatică și conține de asemenea și referințe încrucișate către uh, raportul de progrese privind uh, vama electronică. Uh, respect întotdeauna rapoartele de la Curtea de Audit. Am fost și eu membru al Curții de Conturi în țara mea de origine sunt uh, rapoarte strategice privind evoluțiile din sistemele electronice care vor duce la sporirea transparenței. De aceea Comisia în acordul provizoriu la care a ajuns cu Parlamentul și cu Consiliul la trilog, a trimis un raport anual Parlamentului privind finalizarea activității în ceea ce privește sistemele electronice ale vămii electronice. Sunt câteva întrebări despre Brexit și una mi-a pus-o Marc și nu pot să răspund la ea. Chiar dacă aș putea, nici n-aș vrea sau invers pentru că nu este rolul nostru să facem speculații apropo de ce se poate întâmpla și despre formulele politice. Vreau să dau un răspuns general pe care o să-l înțelege. Nu noi vom hotărâ la nivel politic dacă o să fie o a doua reformă, alegeri și așa mai departe. Nu Bruxelles uh, hotărăște genul ăsta de lucruri. Uh, vin dintr-o țară unde se fac referendum și prima regulă a unui referendum este că se decide la nivel național. Mingea este în curtea britanicilor, cum a spus foarte clar, nu știm ce nu vor britanicii, nu mai vor cel puțin acordul actual, deși este poate cel mai bun acord cu putință, uh, nu vor nici să iasă fără acord, așa încât uh, în săptămânile viitoare, doamna May, cum spuneam, este în seara asta la comisie, trebuie să spună ce vor. Și apoi, sigur, Comisia și cele 27 de state membre trebuie să vadă, să aibă o disponibilitate pentru un dialog inteligent și pentru o soluție. Deci, în sensul acesta aș spune eu că putem răspunde. Apoi, acordul de retragere este cel mai bun, singurul uh, posibil ca să asigure o ieșire ordonată din Uniunea Europeană, uh, ținând cont de riscul unei, unui scenariu fără acord. Comisia se pregătește din decembrie 2017. Am făcut apel la cetățenii Uniunii Europene, la statele membre, la operatorii economici să se pregătească pentru toate scenariile și să aibă reacții pentru a atenua situația în lipsa unui acord în lipsa unui acord, tot ce vine din Marea Britanie va fi tratat ca un bun care vine dintr-o stat uh, terț. Asta înseamnă că se aplică toate formalitățile vamale. Se vor percepe și TVA și taxe vamale, iar exportul va fi scutit de TVA. Comisia a lansat acest lucru, o campanie pentru a informa firmele că vom continua să facem comerț cu Marea Britanie după, 3, după 29 martie. Dar aveți dreptate, doamna Rozier, când spuneți că firește Știm că e greu uh, în cazul uh, fără acord, nu e ușor nici în cazul unui acord. Oricum vor fi modificări uh, în modul de a acționa. Domnul Danti m-a întrebat despre procedurile de încălcare a legislației europene sau propunerile de sancțiuni. S-au cerut acțiuni în acest sens de foarte multă vreme. În 2008 și în 2011 au fost niște rapoarte din proprie inițiativă noi, uh, în ce privește aplicarea codului VAMAL, urmăm 28 de uh, regulamente diferite din statele membre. Statele membre pot să impună sancțiunile pe care le consideră potrivite, care sunt uh, Sancțiunile le stabilesc ele, dar ele sunt diferite ca natură în statele Uniunii Europene. De aceea Comisia a propus o directivă privind uh, acest cadru legal pentru încălcări ale codului VAMAL, însă e blocat de câțiva ani. Pentru că s-a lovit de o poziție foarte puternică în Consiliu. Comisia consideră că nu există nicio justificare să retragă propunerea pentru că până acum nu s-a făcut nicio discuție a textului sau pe baza, așa, discuție articol cu articol a acestei propuneri de text. Foarte mulți operatori economici vor să aibă o abordare comună și probabil că vom da urmare a acestei uh, cereri, probabil urmașul meu și urmașii dumneavoastră, nu? procedurile vamale din Uniunea Europeană trebuie să fie puse în aplicare uniform de către autoritățile vamale naționale, conform codului vamal, iar actele delegate și cele de punere în aplicare, ei bine, Comisia are niște eu știu, cursuri de pregătire și orientări generale puse la dispoziția autorităților naționale pentru că anumite practici în statele membre nu sunt în conformitate cu legea vamală europeană și în situația asta Comisia poate să ancheteze și poate să lanseze proceduri de încălcare a legii europene împotriva statului respectiv. Sigur, abordarea aceasta este susținută de Comisie și de politica unei mai bune reglementări la nivelul Comisiei. Unii dintre dumneavoastră ați pus întrebări despre Marea Britanie. Comisia Europeană în decembrie uh, vorbește a dat în judecată mm, Regatul Unit la Curtea de Justiție pentru că uh, n-a pus la dispoziția bugetului Uniunii Europene taxele vamale, așa cum cere legea europeană. Între timp, uh, uh, Regatul Unit a răspuns cu întârziere pe 11 februarie la acest aviz motivat. Mm, o să vedem ce spune ei acolo și o să ținem cont de acest lucru în trimiterea la Curtea de Justiție. Uh, s-a făcut un calcul ce a dus la pierderi pentru bugetul acesta. E vorba de 2,7 miliarde de euro în perioada dintre noiembrie 11 uh, și decembrie 2017. S-a încălcat și legislația privind TVA-ul și a dus asta la pierderi pentru bugetul european toate statele europene sunt răspunzătoare pentru momentul în care încalcă legislația vamală europeană și legislația resurselor proprii. Și cred că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Doamna Grapini, mi-ați pus o întrebare privind bugetul. Avem nevoie de buget suficient nu putem să negociem între loguri sectoriale pentru CFM, nu e formatul bun dar credeți că trebuie să includem dimensiunea vamă în discuția generală și, repet, dacă discuțiile acestea s-au petrecut foarte bine, chiar și la, din perspectiva Comisiei. Anvelopa pentru vamă a crescut uh, foarte mult și dacă propunerile noastre sunt avute în vedere, contez pe Parlamentul European pentru acest lucru, cel puțin să obținem nivelul pe care l-am cerut, care este absolut necesar. M-ați întrebat de asemenea cum se asigură Comisia că avem niște mecanisme uh, sistem, și sisteme informatice interoperabile cu statele membre. Cooperăm cu statele membre pentru a uh, eficientiza automatizarea. Avem un model de date care este aliniat la modelul uh, Organizației Mondiale a Vămilor. Este un pas important înainte uh, ca să fim aliniați la standardele internaționale. Avem instrumente la nivelul Comisiei, cum ar fi portalul comercial al Uniunii Europene și ghișeul unic, un mediu cu un ghișeu unic. Domnul Lockegaard m-a întrebat despre impozitarea digitală. Nu e o chestiune care ține de vamă, dar vreau să vă dau un răspuns clar. Nu sunt de acord cu modul în care ați prezentat dumneavoastră situația. Nu este o propunere împotriva Statelor Unite pentru că firmele care ar fi fiscalizate nu sunt firme americane. N-am vorbit niciodată de taxa GAFA. Vrem ca toate firmele care au o cifră de afaceri despre câteva miliarde, 700 de milioane de euro, să, uh, să plătească impozit acolo unde creează plus valoare. Dezbaterea a fost instructivă și constructivă și baza uh, de susținere e largă, chiar dacă știți că uh, Franța și Germania au introdus un amendament la ultimul ECOFIN din 2018. O să mai avem o ultimă discuție la Ecofinul din martie 2019, știu că unele țări, una pe care o cunoașteți mai bine decât altele, pare să nu fie favorabilă acestei idei. Nu e singura de altfel. Suedia face parte uh, din aceste state care nu sunt favorabile. Irlanda, de asemenea, are oarecare reținere. O să vedem ce se întâmplă, dar vă asigur că uh, nu va fi sfârșitul acestei uh, chestiuni, pentru că ne confruntăm cu un risc dacă nu avem o abordare economică. În cele din urmă o să avem nu știu câte uh, impozite naționale, care este că, uh, cazul cel mai prost pentru lumea afacerilor. Piața internă va fi fragmentată. Sunt 10 țări la ora actuală care planifică sau care deja au asemenea impozite naționale. Spania, Italia, Franța, Marea Britanie – orice s-ar întâmplă cu Brexitul. Nu uh, are acest lucru în plan. Așa că, într-un fel sau altul, va fi nevoie să facem față acestei situații la nivel european, în interesul cetățenilor. Și opinia publică dorește să facem ceva din acest punct de vedere. Iată, doamnelor și domnilor deputați, răspunsurile la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această audiere și pentru cooperarea de-a lungul mandatului meu și am mult respect pentru activitatea pe care o desfășurați, pentru că ne-a ajutat foarte mult și ne-a uh, incitat să progresăm. Avem nevoie de acest lucru. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu Brexit-ul și apoi e o dimensiune foarte importantă pe care nici eu, nici dumneavoastră nu o stăpânim, să vedem cât de pregătite sunt statele membre lucrurile sunt destul de inegale, mai avem puțin timp, dar cred că trebuie să progresăm repede și bine, pentru că oricare ar fi scenariu, cu sau fără acord, ordonat sau dezordonat, restul e ficțiune politică. Noi trebuie să fim gata și serviciile mele sunt angajate în această activitate de pregătire. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc doamnelor și domnilor deputați. Domnule comisar, Euh, Vedeți, uh, vreau să spun, stimați colegi, um, că meritați o aplauză, dar colegii v-au aplaudat din proprie inițiativă. Este o dezbatere instructivă importantă în dialogul nostru privind progresele, provocările și obstacolele și prioritățile pe care le avem în aceste luni la, de la sfârșitul mandatului ca să avem cele mai multe rezultate cu putință. Sunt dosare importante. Punerea în aplicare a codului VAMAL eh, presupune miliarde de euro care s-ar putea pierde eh, pentru contribuabilii noștri. Poate este ultima ocazie să ne vedem în acest format la Comisia IMCO Uh, nu e ultima oară în care ne vedem firește, dar vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea pe parcursul mandatului cu dumneavoastră, cu serviciul dumneavoastră, cu, vă să vă mulțumesc pentru deschiderea, pentru dialog și pentru activitatea extraordinară pe care ați făcut-o pentru a proteja vămile. Uniunea Vamală E un lucru pus, supus discuției acum, cu, odată cu Brexit-ul. Este un mare succes al Uniunii Europene și trebuie să funcționeze din plin. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez uh, succes!